Ședința se reia. Procesul verbal al reuniunilor de ieri este disponibil. Procesele verbale sunt disponibile, există comentarii din partea dumneavoastră, nu este cazul, astfel procesul verbal este considerat adoptat.